Ori suntem capabili să ne hrănim concetățenii, ori Europa nu mai are niciun sens. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Uh, votul uh, textului uh, va avea loc la ora 12. Așa că acum putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi și anume raportul domnului Patricela privind strategia spațială europeană. Dau cuvântul raportului timp de 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Spațiul a devenit o chestiune foarte importantă. E un mare interes din partea mass media. A fost vorba de lansarea primilor doi sateliți Galileo din octombrie anul trecut și acesta e un prim pas pentru realizarea independenței Uniunii Europene în chestiuni legate de navigația cu sateliții. Realizarea acestui obiectiv ambițios este datorată în mare măsură impulsului dat de articolul 189 din Tratatul de la Lisabona, care în termeni foarte clar acordă Uniunii Europene responsabilitatea coordonării și consolidării programelor și politicilor naționale spațiale adoptarea unei abordări comune care să încurajeze progresul științific și tehnic și concurența în acest domeniu, în domeniul industrial. Tratatul stabilește scopul care recunoaște importanța serviciilor spațiale care pot ajuta cetățenii europeni în domenii strategice, economice și sociale, o funcție de a asigura că Uniunea Europeană poate să lucreze pe plan mondial uh, <clears throat> cu concurenții. Tratatul așadar prevede o bază clară care să ne ajute să ne atingem obiectivele ambițioase. Aici instituțiile europene trebuie să primească resursele adecvate și instrumentele necesare. Am avut în ultimele luni cinstea să lucrez la Comisia pentru Industrie la proiectul de raport privind strategia spațială a Uniunii Europene în beneficiul cetățenilor. Sper că varianta finală a acestui text să respecte clar propunerile ambițioase pe care ni le propunem în acest raport. Permiteți-mi să vă arăt că există o diferență de tratament la două programe strategice aici pe plan european, GMS și Galileo deși împărtășesc pe deplin uh, importanța atribuită până acum de către Comisie programului Galileo, unul dintre pilonii strategiei spațiale spune că investițiile care au fost făcute până acum uh, în contum de 2,3 miliarde de euro și sistemul GMS ar trebui să primească aceeași importanță strategică și economică. Sunt convins că doar prin crearea unor sinergii și utilizarea ambelor programe spațiale putem garanta independența politică și tehnologică a continentului pentru că o să aducă beneficii sociale și economice pe această bază pentru cetățenii europeni. Iată motivul pentru care în raportul de la Comisia ITRE mi-am exprimat regretul la față de decizia Comisiei de a nu include finanțarea GMS în cadrul multianual pentru perioada 2014-2020. Sunt conștient de faptul că lipsa de plan financiar pentru sprijinul economic probabil că uh, va submina investițiile care au fost făcute până în prezent. Un alt aspect important care merită să fie subliniat este strategia pe care vrea să o promoveze Comisia în legătură cu aspectele de management pentru Galileo în programele sale și pentru GMS pentru a raționaliza structura organizatorică, pentru a avea un cadru specific pentru costurile de întreținere. În raport am încercat să subliniem și nevoia ca Europa să își realizeze independența în strategia spațială și acordul comercial pe care îl are cu țări terțe, acordurile comerciale cu țări terțe să se bazeze reciprocitate. Trebuie să evităm situații în care suntem dependenți de furnizori din afara Uniunii Europene pentru chestiuni uh, cheie, cum ar fi instalațiile de lansare. Aceasta împreună cu crearea unui sistem de monitorizare spațial european și intensificarea cercetării sunt aspecte cheie într-un text ambițios care sperăm că va da răspunsurile așteptate de către cetățenii europeni. Cred că strategia spațială europeană trebuie să <clears throat> asigure această evoluție înspre viitor. Ne confruntăm cu o criză economică profundă și într-o astfel de perioadă este mai important ca oricând, ca în termeni economici, Uniunea Europeană să se implice și aici, astfel încât să putem să ne menținem competitivitatea continentului într-un sistem global în care concurența e tot mai acerbă. Doar dacă dăm industriei europene perspective tangibile, reale, vom putea să cerem să investească în tehnologie și în resurse umane pentru a ne apropia de viitor. Doar dacă industria europeană își menține leadership-ul în know-how-ul spațial, continentul nostru va rămâne actor important în acest sector. Iată abordarea pe care am adoptat-o în calitate de raportor în ce privește strategia spațială a Uniunii Europene și sper că un vot favorabil din partea Parlamentului European poate să lanseze acest raport care face legătura cu articolul 189 din noul tratat de la Lisabona și va garanta progresul într-un sector în care creșterea durabilă este absolut esențială pentru Uniune. Președintele, mulțumesc domnule Patriciello. Nu avem vorbitori cu excepția celor de la procedura Catch the Eye, așa că trecem la Catch the Eye și începem cu domnul Sasada. Panie przewodniczący, koleżanki colegi, koledzy. Bardzo często nie... Domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Adesea nu suntem conștienți de faptul că activitățile spațiale și produsele spațiale prezintă o importanță crucială pentru dezvoltarea societăților noastre. După părerea mea, cel mai mare beneficiar al tehnologiilor spațiale va fi uh, tehnologia aviatică. Cerul unic european uh, devine așadar un subiect extrem de important și de aceea reglementarea suplimentară a traficului aerian devine tot mai importantă. Sunt sigur că aceste noi tehnologii vor uh, garanta o siguranță și o securitate mai mare în deplasările cu avionul, iar uh, urmărirea în timp real a, a obiectelor uh, va fi făcută posibilă

Aș dori să vorbiți mai lent, pentru că e foarte dificil pentru interpret să vă urmărească, spune președintele. Domnul Paș, care cuvântul. Domnule președinte, domnule comisar, activitățile spațiale ale Uniunii Europene se concentrează în mod special asupra Galileo și GMS, sistemul de observare a Pământului. Ne putem aștepta din partea programului Galileo în viitorul apropiat să ofere servicii bune publicului uh, european. Din 2014 uh, ar trebui să fie lansat testul privind protecția uh, vieții și interoperabilitatea cu GPS-urile și cu GLN OSS ar trebui să fie funcțional. În felul acesta am putea să funcționăm, să participăm la sistemele de navigație internațională. Acestea sunt servicii uh, care evoluează rapid, iar Galileo oferă beneficii în comparație cu sistemele uh, concurente. De aceea ne putem aștepta la beneficii economice și sociale. Însă rămâne aceeași întrebare pentru Comisie și anume cum să operăm și să finanțăm GMS-ul, sistemul de observare a Pământului din 2014 încolo. Mă aștept ca Comisia, cu vorbitorul a fost întrerupt. Dau acum cuvântul domnului Bruns. Thank you. Political... Mulțumesc. Statele Uh, odată ce ajung la maturitate, încep să planifice la costuri mai mici. Spania uh, și-a um, obținut independența cu mulți ani în urmă, atunci când Cristofor Columb uh, pornea în descoperirea noii lumi, iar uh, această descoperire a fost una extraordinară, una despre care poate nu se știa la vremea respectivă. Comisia a evidențiat pe bună dreptate că vor exista beneficii, produse noi, cunoștințe noi și surse noi de inspirație pentru inovație, dar și câteva inconveniente. Totuși, motivația noastră reală este să oferim o legitimitate la nivel politic

pe care l am început și care promite mult succes. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Ultimul vorbitor este prietenul nostru, domnul Prodi. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și domnului comisar Tajani. Acestea sunt infrastructuri europene care sunt uh, inalienabile pentru realizarea politicilor europene. GMS uh, este important pentru siguranța și securitatea la nivel mondial și de asemenea și pentru o politică referitoare la dezvoltarea uh, schimbărilor climatice și combaterea acestora la nivel mondial. De asemenea, și pentru combaterea fenomenelor climatice extreme. Acest lucru ar trebui să fie prevăzut în cadrul financiar multianual al Uniunii Europene. Și dacă acest lucru nu este posibil, atunci poate că ar trebui să găsim anumite alte uh, soluții, anumite uh, obligațiuni care să aibă o uh, acțiune uh, pe piață și să combată criza. În uh, câțiva ani sunt convins că o asemenea investiție ar fi una care se va dovedi a fi rentabilă. Mulțumesc și acum în numele Comisiei, domnul Tajani. Grazie, signor Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că politica spațială reprezintă o prioritate a mandatului meu de comisar, atât în ceea ce privește serviciile care ar putea să fie prestate și care de fapt sunt prestate pentru cetățenii din Uniunea Europeană, dar și pentru că eu consider că industria și companiile, pentru că avem mii de IMM-uri care funcționează în acest sector, sunt în centrul a ceea ce numim cea de-a treia revoluție industrială. Politica industrială, ca așadar, care să permite Europei să se concentreze pe creștere și dezvoltare bazate pe piața internă și, prin urmare, pe economia reală. Am realizat deja rezultate specifice, domnule Patricello, și vă mulțumesc pentru eforturile dumneavoastră și ale colegilor. Vreau să mulțumesc și de, uh, întregului Parlament și domnului Prodi pentru sprijinul major exprimat pentru politica Comisiei. Suntem aici uh, am totul de acord când facem acest apel pentru o politică spațială cu adevărat concurențială în Europa. După cum spuneam, avem niște rezultate importante în ultimele câteva luni. Agnos, care începe să funcționeze în octombrie, am lansat primii sateliți Galileo din Guiana franceză, primii sateliți funcționali Galileo și în ziua în care au fost lansați am deschis procedurile pentru achiziționarea 8 sateliți noi, iar pe 1 februarie voi anunța rezultatele licitației pentru achiziționarea de sateliți Galileo suplimentari. am reușit să economisim cam 500 de milioane de euro prin ceea ce am făcut în comparație cu prognozele făcute la începutul lui 2011 și în ceea ce privește grupul interinstituțional și Parlamentul în documentul privind politica spațială pe care l-am prezentat. Așadar, Galileo avansează. Eu intenționez să fac serviciile Galileo funcționale înainte de sfârșitul lui 2014 și sistemul complet cu 30 de sateliți, încercând să <clears throat> reducem timpul necesar cât mai mult posibil până la sfârșitul lui 2020. Domnule președinte, stimați colegi, în ce privește implementarea Galileo și ținând cont de perspectivele financiare în relația cu Parlamentul și Consiliul, planificăm investiții cam de 7 miliarde de euro pentru implementare. unu peste 1, un miliard de euro pentru lansarea tuturor sateliților și restul pentru întreținere și implementarea completă a serviciilor, ținând cont de faptul că odată ce Galileo este pe deplin operațional, vom face economii cam de 19 miliarde de euro. Am notat uh, mesajul domnului Patricilor privind GMS. Uh, comisia va face o propunere și considerăm că trebuie să continuăm cu GMS, dar am propus înființarea unui comitet ad hoc de finanțare în afara bugetului printr-un acord specific între cele 27 de state membre. Acesta e un lucru la care m-am referit și la cel mai recent Consiliu pe teme de spațiu. Am discutat acest subiect și la Consiliul pe teme de concurență. Să vă explic de ce am făcut această propunere, pentru că eram conștienți care era situația cu bugetul. Comisia Europeană și Parlamentul European ar fi preferat să vedem opțiuni mai ambițioase din partea statelor membre în ce privește bugetul, dar, din păcate, reacția lor nu a fost cea pe care am sperat-o sau la care ne-am așteptat. Așadar, concluzia ne-a forțat să nu includem toate acele activități pe care dorem să le desfășurăm între 2014 și 2020 în bugetul Uniunii Europene, pentru că suntem perfect convinși de cât de important este GMES în uh, politica spațială europeană pe ansamblu. Vreau să vă reamintesc că GMS ne permite de asemenea să ne consolidăm și legăturile internaționale. Există diverse acorduri cu țările din America Latina în ce privește politica spațială. În uh, președinția belgiană am realizat multe lucruri cu Uniunea Africană și continuăm aceste legături în materie de politică spațială, GMS, și observarea terestră dar trebuie să recunoaștem că există probleme bugetare, de unde și opțiunile pe care le-a făcut Comisia. Cred atât de mult în politica spațială europeană, încât uh, prin perspectivele financiare am decis ca în, în acest pachet general de 80 de miliarde de euro pentru cercetare și inovație am hotărât ca în acel pachet de ansamblu o porțiune majoră să fie investită în cercetare și dezvoltare în sectorul spațial. Așadar, noi dorim să dăm o plus valoare întregii politici spațiale. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră în legătură cu această strategie. Și uh, mă frapează faptul că ce am auzit astăzi după introducerea raportului pe care a făcut-o domnul Patricielu este că sunteți de partea, de partea noastră, ceea ce înseamnă că în următoarele câteva săptămâni, luni și ani Va exista un sprijin major pentru această politică și cred că ne putem concentra cu toții pe realizarea obiectivelor uh, celor mai importante. Președintele, mulțumesc. S-a încheiat dezbaterea. Votul va avea loc uh, în curând, începând cu ora 12. Următorul punct de pe agenda este raportul domnului Carona privind evitarea irosirii de alimente.